Uh, va fi una dintre deputații neafiliați din 8 aprilie 2014. Am primit de la grupul SND cereri de numiri în comisii și delegațiile interparlamentare. Lista acestor numiri se va găsi în procesul verbal al acestei sesiuni. Dacă nu va fi nicio obiecție până atunci, aceste numiri vor fi considerate adoptate. Miercuri, împreună cu președintele Consiliului, voi semna 34 de acte adoptate în cadrul procedurii legislative